Colleagues, ladies and gentlemen, shall we get... Dragi colegi, doamnelor și domnilor, putem să începem. O să încep prin a reaminti că procesul verbal al ședinței coordonatorilor care a avut loc ieri au fost, a fost distribuit ca de obicei, așa încât să trecem acum la punctul 12 vot. Și începem să uh, votăm raportul lui Ianic Jadot în ceea ce privește politica comercială internațională în contextul imperativelor legate de schimbările climatice. O să votăm amendament cu amendament. Sper că aveți cartelele de vot uh, cu dumneavoastră. Totul e regulă, deci putem să începem votarea. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Să verificăm electronic. textul inițial, alineatul 1, un vot pe părți, prima parte. Prima parte, alineatul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 17 este ceva împotriva acestui amendament, nimeni împotrivă. Cine este autorul? Domnul Gladfelder. E vorba de un uh, amendament oral, înlocuirea lui supporting cu subsidizing. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 18 a fost retras. Președintele, amendamentul de compromis 1A. Așadar, amendamentul de compromis 1A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm. Nu sunt sigur, spune președintele. Se deschide votul. S-a închis votul și a fost adoptat. Amendamentul 19 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Alineatul 2, vot pe părți, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Alinatul 3 pentru împotrivă abțineri nu sunt sigur, spune președintele, să verificăm electronic. Alinatul 3, să deschide votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 21, vot pe părți. Amendament oral. Amendamentul oral 21, dar înlocui OMC WTO cu International stresses that a new international rule should be pentru a E vorba de un amendament oral, dacă aveți obiecții pentru, la un amendament oral, deci să votăm. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri adoptat. amendamentul 22. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, adoptat. Amendament de compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 23, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 24 a devenit caduc. 25. Cine este pentru 25? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul de compromis numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 27 Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul Alineatul 9. Textul inițial Vot pe părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 31. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Deci 31 se respinge. Amendamentul 32. Amendamente la un amend uh, obiecții la un amendament oral. Amendamentul oral este să eliminăm perverse, astfel încât textul să sune intended consequences that are generated. Uh, let's vote. Să votăm cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 33, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34, pentru, abțineri. Cine este pentru? Să repetăm, spune președintele. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vă rog să verificăm electronic, dacă se poate. Deci, verificăm amendamentul 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 35. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul de compromis 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 Amendul 42. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Textul inițial, alineatul 23, vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Alineatul 24, amendamentul 43. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 6. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Text inițial al alineatului 25, uh, grupul ECR, vot în, pe 5 părți. Nu spune președintele. Textul inițial al uh, alineatului 25, vot uh, pe părți, trei părți pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A treia parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 46. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Textul inițial, alineatul 28, vot pe părți, pe patru părți. Cine este pentru la prima parte? Împotrivă, abțineri adoptat. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Partea a patra, pentru, împotrivă, abțineri adoptat.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 Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 48, vot, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 48 respins, deci 49. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, adoptat. Textul inițial al alineatului 31, vot pe părți, trei părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a treia, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Textul inițial al alineatului 32, din nou, o vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri adoptat. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Textul inițial al alineatului 33. Un vot pe părți. Pe patru părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. A doua parte. Pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a treia pentru, abțineri, împotrivă, abțineri, se adoptă ultima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Acum, considerente. Considerentul A, amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul numărul 3, pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul de compromis 1 la considerentul B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Textul inițial al alineatului B, al considerentului B, mă scuzați, devine caduc. Amendamentul 4 și el devine caduc de la considerentul B. Amendamentul 7 este un vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul de compromis 2, care se referă la considerentul C, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 8, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 11, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 12. Există un amendament oral la amendamentul 12. Aveți obiecții împotriva unui amendament oral? Amendamentul oral va înlocui ultima parte a amendamentului și se înlocuiește and cu but și va suna așa. Significantly increasing production costs. Let's vote this amendment. Să votăm acest amendament. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Textul inițial al uh, considerentului E, vot pe părți, cine este pentru, prima parte, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, pentru, abțineri, împotrivă, abțineri. Nu sunt sigur de rezultatul votului, să verificăm. A doua parte a textului inițial, considerentul E. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 14. Pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Și amendamentul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentele DV Uh, aveți vreo obiecție la votul în bloc al amendamentelor DV? Atunci să votăm separat. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amendamentul 4. Pentru? Împotrivă? abțineri adoptat. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 7, cine este pentru? A, iată motivul pentru care nu ați vrut să votați în bloc. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Votul final. Christopher Fjellner, ai cuvântul. Mă simt acum ca domnul Schulz în plenară, însă aș vrea să uh, Uh, invit grupul meu și să-i recomand uh, să se abțină de la acest vot. Cred că domnul Schulz spune asta în plenară, nu? Președintele, da, nicio problemă, vot uh, electronic, votul final asupra proiectului de raport, în versiunea sa modificată, s-a deschis votul. Și s-a închis votul și a fost adoptat. 14 voturi pentru, 4 împotrivă și 8 abțineri. <laughs> Now let's move to the votes of să trecem acum la votarea proiectului de raport al Tokia Saifi, drepturile omului și standardele sociale și de mediu în acordurile comerciale internaționale. Amendamentul 20. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Comprom amendamentul de compromis 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 29 pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 30 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 31 pentru împotrivă abțineri respins. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 34, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Amendamentul 35, nu, amendamentul 36 spune președintele. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul de compromis 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 39. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul de compromis numărul 3. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendul 44. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 48 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 53, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Să verificăm electronic 53. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 54. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 55. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 56. Pentru. Împotrivă abțineri, să verificăm electronic. Amendamentul 56, așadar. S-a deschis votul, s-a închis votul, respins. Amendamentul 57, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 58. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 59. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul de compromis 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendment number recital. Ferrari. Ah, yes. Let's move to the votes of the recitals. Trecem acum, trecem acum la votul considerentelor. Avem un nou considerent A mare, A mic. Avem un amendament oral aici. Îmi cer scuze, spune domnul președinte. Este vorba de amendamentul 7 de la considerentul A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Avem un nou recital, amare amic, cu un amendament oral. Are cineva vreo obiecție? Haideți să votăm amendamentul, amendamentul oral pe care îl aveți în dosare. Nu are deci rost să-l citim. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 10. Verificăm 9. Se deschide votul. Vot is closed. Se închide votul. Haideți să vedem. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Zece nu s-a adoptat. Deci trebuie să votăm amendamentul 11. Aveți dreptate, votăm acum pentru 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Compromisul numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 12 a fost retras. Considerentul D, avem un amendament oral. Aveți obiecții?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 Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. A doua parte a amendamentului 17. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendament, amendamentul de compromis 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentele depuse de Comisia pentru Afaceri Externe Și trecem direct la alineatul 6. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 14. Vot pe părți. Prima parte se votează acum cine este pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă a doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Nu sunt sigur, spune domnul președinte. Haideți să verificăm amendamentul 15. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 19. Pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 20 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentele depuse de Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă, alineatul 6, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Kadar Arif. Aș dori să numărăm numărul de membri pentru fiecare grup, fiindcă mi se pare că există o incongruență la PP dacă ar fi voturi suplimentare, spune domnul președinte, ar uh, apărea acest lucru, dar uh, nu este așa. Mulțumesc pentru observație. Da, ai încercat, nu te învinuiesc pentru asta. amendments. Amendamentele propuse de Envy, alineatul 6. Haideți să vedem ce zice lista de vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 11. Alineatul 11 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamente depuse de DEVE. Alineatul 2, nu-i așa? Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să repetăm votul. Vă rog, ridicați mâna cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amen. Alineatul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 5, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 6, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 7, este caduc. Alineatul 8, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final acum a raportului în forma sa amendată se deschide votul electronic. Se închide votul. se adoptă cu 22 de voturi pentru. Two votes against and... Două voturi împotrivă și patru abțineri. Felicitări domnului raportor. Let's move to the vote of the... Să trecem acum Christopher Fielner are cuvântul. Domnule președinte, vă rog să ne grăbim puțin cu votul, fiindcă două rapoarte pe oră nu e, nu e neapărat uh, o dovadă de viteză, nu este extraordinar. Cred că putem să dăm dovadă de mai mult. Da, o să încerc, spune domnul președinte, dar să și ridicați mâna la timp și cum trebuie, uh, fiindcă am 105 de amendamente pentru acest raport. Dacă dumneavoastră credeți că puteți să, să votați în 5, în 5 minute, eu vă las în locul meu. And <laughs> maybe we could have uh, block voting, couldn't we? Poate putem să votăm în vot, nu-i așa? În, mă scuzați, în uh, bloc, nu-i așa? Haideți să începem cu raportul uh, domnului Dezir Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47. Verificăm electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 48. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm. Amendamentul 52. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 5. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna.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 Nu sunt sigur. Haideți să verificăm electronic 57. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 59. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm electronic 63 să deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 6. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 67 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 68 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 7 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Șaptezeci și trei pentru. Șaptezeci și trei, deci. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 75. Haideți să verificăm 74. Se deschide votul electronic. Se închide votul electronic. Se respinge. 75. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Șaptezeci și Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 9. Verificăm 76. Haideți să verificăm, să deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 80. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 82. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 83 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 84. Este caduc. Amendamentul de compromis numărul 10, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 90. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 91. Haideți să verificăm electronic amendamentul 90. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 91. Pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. De verificăm electronic 91. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 92. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nouăzeci și patru. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Nu sunt sigur. Să verificăm electronic. Amendamentul 94. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. 95 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 96 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 98 pentru. Haideți să verificăm electronic 97. Se deschide votul. Se închide votul. Se respinge. Amendamentul de compromis Nu. Votăm 98. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis numărul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 100. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 101. Pentru. Împotrivă. Împotriva. Cine este împotriva lui 101? Abțineri. Se respinge. Haideți să verificăm electronic 101. Se deschide votul, se închide votul. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, de fapt se adoptă. 102. Pentru. Împotrivă. A votat toată lumea? La strigarea împotrivă? Abțineri? Se votă... Se... Haideți să verificăm electronic. 102. Se deschide votul electronic. Se închide votul electronic. Se respinge. 103. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. O sută trei. Haideți să verificăm electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă. 104. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 105 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Considerentele. Un nou considerent, amendamentul numărul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm electronic? Nu. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul numărul 13 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 16 pentru, Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Haideți să verificăm electronic 17. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă.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 27 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 28 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Verificăm 28, se deschide votul. Lipsește cineva? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 29 pentru. Împotrivă. Abținere se respinge. Amendamentul de compromis 3, 3 mă scuzați, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 35. Pentru. Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 36. Avem un amendament oral de raportor, aveți vreo obiecție? Nu? Bun, trecem la vot. 36, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 37 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul de compromis 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 38 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 41. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 42. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 43. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 44. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm în bloc amendamentele înaintate de Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale. Avem o propunere pentru vot în bloc totul, cu excepția considerentelor care au fost deja acoperite de J și alineatul 10. Sunteți de acord cu votul în bloc? Nu? Bun. Vreți să mă grăbesc? Da? Uite. Votăm în bloc considerentele.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 Se închide votul. Se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, a, nu, nu, deja este acoperit. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final. Vot electronic. Se deschide votul. Se închide votul. Se adoptă cu 22 de voturi pentru, 4 împotrivă. Felicitări domnului Harlem Dezir. Moving <clears throat> Item 15 is postponed. Punctul 15 a fost amânat. Am terminat deci cu voturile. Vă mulțumesc foarte mult pentru colaborare. Am avut sute de voturi în această dimineață și trecem acum la punctul punctele 18, 19, 20, de care ne vom ocupa la un loc. May I have attention, please? Vă rog să mă acordați atenție. Cei care doresc să plece, vă rog să o facă cât mai rapid cu putință, iar uh, cei care stau de vorbă sunt rugați să înceteze să o facă. Dragi colegi, vă rog să mă ascultați puțin. Vă rog să nu mai discutați între dumneavoastră. Mm. Deci punctele 18, 19 și 20 sunt uh, tratate uh, împreună. Acordul între Uniunea Europeană și Regatul Maroc de instituirea unui mecanism de soluționare a litigiilor. aplicabil uh, mecanismul de soluționare a litigiilor aplicabil litigiilor legate de dispoziție prin schimburile comerciale din acordul euro euromediteranean de asociere între comunitățile europene și Republica Arabă Egipt. Acordurile euromediteranene conțin, deci, deși acestea conțin uh, dispoziții de liberalizare a comerțului uh, cu bunuri, mecanismele de rezolvare a litigiilor se bazează pe o abordare diplomatică, în principal. Ele nu sunt foarte eficiente, pot să fie blocate de către părțile împotriva cărora se depune plângere. În 2006, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri cu partenerii din zona euro-mediteraneană pentru a Uh, stabili un astfel de mecanism de rezolvare a litigiilor. Acordurile au fost parafate cu Egipt, uh, Maroc și Iordania. Aceste acorduri cer aprobarea Parlamentului European înainte de a putea să intre în vigoare. Din moment ce aceste trei uh, acorduri sunt foarte asemănătoare, le putem uh, Uh, aborda împreună. Fiecare raportor însă are posibilitatea să spună punctul de vedere asupra raportului său. Avem trei raportori la Maroc, George Sabin Cutaș, Iordania, Emilio Menendez și uh, Egipt, uh, domnul Susta toți de la grupul SCD. O să le dau cuvântul fiecăruia în parte, începând cu domnul Cutaș. George. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentarea introductivă făcută. Așa cum ați spus-o, aprobarea pe care Parlamentul European trebuie să o dea se referă la negocierea uh, rezolvării litigiilor uh, cu regatul Marocului în ceea ce privește dispozițiile comerciale. Propunerea acestui acord este să mărească securitatea și predictibilitatea relațiilor comerciale prin introducerea unui mecanism de rezolvare a litigiilor uh, cu proceduri eficiente și cu un calendar strict. În momentul de față, așa cum ați spus, regulile de rezolvare a litigiilor se bazează pe abordare diplomatică și pot fi ușor blocate de către partea împotriva căreia s-a făcut plângere. În acest context, te îmbunătățire a relațiilor comerciale cu Euromediterana, trebuie să avem un astfel de mecanism aplicabil uh, rezolvării uh, litigilor. Pe 24 februarie 2006 s-a intrat în negocieri. Negocierile cu Marocul au rezultat într-un proiect de acord care a fost uh, Uh, prezentat uh, în decembrie, în decembrie 9 uh, decembrie 2009 la conferința intraguvernamentală din Bruxelles și se bazează pe um, înțelegerea uh, privind uh, rezolvarea uh, litigiilor a OMC. Se aplică în cazul unui litigiu după încălcarea titlului 2 din acordul de asociere Uniunea Europeană-Maroco în ceea ce privește bunurile agricole, industriale și de pescuit, cu excepția articolului privind antidumpingul. Se prevede posibilitatea de a rezolva litigiile prin uh, consultări, prin proceduri de consultare, printr-un uh, grup de arbitraj și regulile de deschidere și transparență în legătură cu dispozițiile privind uh, rezolvarea litigiilor la nivelul OMC. Mulțumesc! Emilio Menendez pe marginea acordului, acordului cu Iordania ha dicho anteriormente, mm, estos tres capítulos están ligados, están ligados. Aceste trei dosare sunt deviate, amânate. Colegul nostru Cutaș a intervenit. Cred că a fost foarte limpede și a spus totul. Cadrul general de referință este asemănător. Deci nu cred că servește la ceva să repet ce a spus colegul meu pentru că aș merge exact în același sens cu el. E vorba de un acord între Uniunea Europeană și Iordania și ar trebui să insist asupra faptului că în acest dosar propunerea Consiliului este o propunere importantă. Sunt două instrumente importante dacă vrem efectiv să îmbunătățim procesul de la Barcelona și să întărim Uniunea în raport cu Mediterana. Dintr-un motiv sau altul, S-au constatat însă unele complicații individuale în cadrul negocierilor între părțile contractante, iar ele nu vor putea fi soluționate decât dacă se adoptă instrumente comune normele propuse pentru acest mecanism de reglementare a diferendelor, putem sublinia acest lucru, sunt evident luate după regulile OMC. Deci ne bucurăm de acest lucru. Gata, nu vreau să abuzez de răbdarea dumneavoastră și vă mulțumesc. Și acum... A maggior ragione dopo aver sentito am auzit pe colegii care au vorbit acum și eu am foarte puțin de adăugat. Vreau numai să vă reamintesc că negocierile pentru acest eh, mecanism <clears throat> s-au încheiat în 2007, un acord care merge pe linia acordurilor deja încheiate de Uniune cu alte țări, în special în cadrul OMC. Obiectivul este de a crea o procedură simplificată care ar trebui să definească ă, alcătuirea colegiului, colegiul arbitral, perioada de timp rezonabilă pentru introducerea unor măsuri provizorii. E vorba deci de un progres și cred că suntem pe calea cea bună, dar ar trebui ca efectiv aceste instrumente să fie utilizate, căci avem alte experiențe, de exemplu cu Turcia și nu totdeauna lucrurile stau așa. De aceea dorim să se depășească simpla pistă diplomatică și să ajungem la instrumente mai eficace pentru rezolvarea diferendelor. În rest, mă asociez cu ceea ce ați spus dumneavoastră și cu cei doi colegi. Mulțumesc. Înainte de a da cuvântul altor membri ai comisiei, putem să dăm cuvântul comisiei. Thank you, Chairman. Um... Sofia Minus, din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că am multe de adăugat. Cam tot ce era esențial uh, s-a spus de către dumneavoastră și de către cei trei raportori, așa cum ați spus, uh, crearea acestor uh, mecanisme de soluționare a litigilor sau introducerea lor în acordurile de asociere constituie un pas important în relațiile comerciale UE-Mediterana. Noi uh, spunem acestor țări atunci când încheiem astfel de mecanisme de rezolvare a litigiilor, lucrăm uh, în paralel cu uh, consolidarea statutului, cu toate acestea și că aceste norme au nevoie de proceduri foarte bune de punere în aplicare. Acest uh, lucru am dorit să îl adaug uh, la ceea ce ați spus până acum. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum, uh, cine dorește să ia cuvântul? Mis, mis colegas, los, los ponentes... Președinte, insist asupra faptului că PPU primește cu mulțumire această propunere de introducere a acestui mecanism de reglementare a diferendelor. Mulțumesc! Speaker? Dorește și altcineva să intervină? Nu, se pare că este o unanimitate. Analizarea rapoartelor uh, va avea loc pe 25 ianuarie anul viitor. Așa încât să trecem acum la punctul 21, Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euromediteranee. Raportor Emilio Menendez de la S și D. Este vorba de un schimb de opinii pe această temă. Dați-mi voie să vă reamintesc că în decembrie trecut, ministrii euromediteranen au adoptat o convenție în ceea ce privește regulile de origine preferențiale paneuromediteranene, uh, iar acum uh, Comisia Europeană încearcă să uh, primească o reaprobare de la, acest, de la Parlament pe baza Uh, protocoalelor, trebuie să avem un singur instrument uh, sub forma unei convenții regionale. Inițial, propunerea avea în vedere intrarea în vigoare la începutul anului viitor, dar discuțiile sunt încă în desfășurare în cadrul Consiliului și foarte probabil nu va fi probabil să ne atingem obiectivul propus Așteptăm notificarea comisului, Consiliului. Între timp facem un schimb de opinii pe această propunere, dar uh, vom uh, avea un calendar cert atunci când vom avea hotărârea Consiliului. Acum dau cuvântul lui Emilio Menendez. Aveți cuvântul. de președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum am avut ocazia să mai spun, această propunere a Consiliului, asupra căreia ne aplicăm astăzi, <clears throat> își propune să faciliteze progresele efectuate de Uniune în domeniul Mediteranei. Propunerea Consiliului vizează cooperarea și o reflecție intensă asupra diferitelor regime și trebuie să instituim această zonă a liberului schimb Euromed. Știți că sistemul pan-euromediteranean este acoperit de un număr impresionant de acorduri. Orice modificare a unui protocol ce s-ar aplica la două state membre implică în mod automat amendamente similare pentru toate celelalte protocolurile aplicabile în regiune, ceea ce constituie o cantitate de muncă considerabilă și stârnește și oarecare confuzie, nu zic chiar ca haos. Propunerea Consiliului este rezonabilă pentru că ea permite să se cumuleze elementele toate în cadrul unui singur element juridic. Voi insista de asemenea și asupra faptului că încă mai așteptăm o propunere concretă din partea Consiliului, subiectul de care vorbim acum fiind deja evocat anul trecut de ministrii comerțului, cred că pe 9 decembrie aici, la Bruxelles, dar până în prezent Consiliul încă nu s-a pronunțat. Evident, noi putem să începem să lucrăm fără să așteptăm propunerea inițială a Consiliului căci acest dosar ar trebui să nu ridice niciun fel de dificultate. E, așa mi se pare că nu există dificultăți de fond și dacă suntem de acord și se realizează un consens, vom facilita progresul schimburilor Uniunii Europene cu țările despre care e vorba. Mulțumesc, Emilio. Acum Comisia are cuvântul. Cine vorbește în numele Comisiei? Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a făcut toate eforturile necesare pentru ca această convenție să existe. După cum știți, intenția noastră inițială era să încercăm ca aceasta să intre deja în vigoare la începutul anului viitor. Dar, date fiind problemele legate de definiții, acest lucru va fi întârziat. Uh, Principalul motiv pentru care această convenție este importantă în relațiile euromediteranene este pentru că este foarte important pentru partenerii noștri din sudul Mediteranei, dar și uh, colegii noștri din Balcanii uh, occidentali au uh, așteptat să intre în acest sistem pan-european de cumul. Este o situație problematică care a apărut în urma întâlnirii uh, care va avea loc pe 11 noiembrie a miniștrilor uh, comerțului uh, din zona euromediteranei. Aceștia vor dori să știe ce progrese s-au făcut cu această convenție. Raportul a prezentat lucrurile în lumina cea bună. Este foarte importantă pentru că va simplifica revizuirea uh, regulilor de origine. De asemenea, regulile acestea de origine uh, paneuromediterane ne sunt depășite într-un sens și de aceea trebuie să le revizuim. Însă trebuie să așteptăm adoptarea Convenției Pan-Euromediteranene pentru a simplifica acest uh, proces. Aceste sunt uh, semnale puternice pe care le primim din uh, partea um, sudului Mediteranei și Balcanilor Occidentali vom fi, sperăm, în măsură să deblocăm Uh, situația în discuțiile politice care blochează pentru moment această convenție și sperăm că această convenție va prinde contur cât mai curând cu, posi, uh, cu putință. Mulțumesc! Alte contribuții, Helmut Scholz de la GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Unele întrebări concrete Uh, în ceea ce privește uh, cumulul de origine. În ceea ce privește dispozițiile propuse, vreau să întreb dacă acest va prevedea crearea unui comitet comun care să aibă mandatul să accepte noul regim și dacă acest regim va fi extins zonei Mediteranei. În al doilea rând, acest uh, comitet mixt va acționa și va hotărâ în unanimitate. Articolul 5, alinatul 4, spune că un membru participant nu are voie uh, să blocheze decizia de a adopta un nou membru. Deci comisia adresată comisiei, dacă poate să ne dea un motiv pentru această excepție. Uh, și a treia întrebare pe care doresc să o pun. Există vreo dispoziție în acest regulament care va face imposibil ca bunurile provenind din teritoriile palestiniene să um, beneficieze um, de, pe deplin de această convenție? În uh, ultima săptămână când am avut discuții pe această temă, am uh, accentuat faptul că ar putea să fie o contribuție adecvată a Uniunii Europene pentru a deschide piața sa produselor uh, palestiniene, dând astfel uh, posibilitatea și șansa uh, populației palestiniene să trăiască din bunurile produse de ea. Înainte de a da cuvântul din nou uh, Comisiei pentru a răspunde la aceste întrebări, doresc să întreb dacă mai dorește cineva să pună întrebări. Așadar, ne întoarcem acum către Comisie pentru a primi un răspuns la întrebări. O să încerc, pentru că, din păcate, colegii de la Taxud, care sunt sunt experți în această convenție nu au uh, sosit încă. Da, aveți uh, dreptate, spune președintele. Uh, primisem indicii că comisia va fi reprezentată de alte persoane. Totuși, dacă se poate să încercați să răspundeți. În ceea ce privește aderarea de noi membri și faptul că trebuie să încercăm evitarea posibilității de a bloca o astfel de aderare, uh, Actuala formulare din convenție, după părerea mea, a fost negociată foarte atent pentru a încerca cu adevărat să se evite astfel de blocaje. Ideea era de a se ajunge la un consens minus 1, ceea ce, în esență, împiedica orice posibilitate de a bloca o astfel de aderare. Apoi s-a mai pus o întrebare dacă am înțeles uh, bine, o întrebare în ceea ce privește așezările ilegale în Palestina. Convenția nu schimbă situația actuală produsele sunt exportate către Uniunea Europeană prin așa numitele aranjamente tehnice, ceea ce înseamnă că acestea nu beneficiază de preferințe. Atunci când vorbim despre origine pentru uh, aceste bunuri, este o convenție, uh, o uh, confuzie, mă scuzați, cu regulile de etichetare. Convenția nu va schimba situația, va arăta clar uh, ca aceste uh, produse uh, provin din așezările palestinene sau din Palestina. Convenția deschide posibilitatea, uh, în special pentru că autoritatea palestiniană nu a uh, implementat protocolul Paneuromediteranean, așa încât numai atunci când vor adera la convenție vor avea posibilitatea să cumuleze atunci când în uh, comerțul cu țările din uh, sudul Mediteranei cu care au semnat acorduri, Iordania, Turcia plus Israel astăzi, iar în viitor va însemna și Agadir, pentru că uh, sunt candidați la aderarea la acordul Agadir. Convenția nu va aduce elemente noi în ceea ce privește etichetarea acestor produse, însă va da posibilități uh, ca produsele palestiniene să beneficieze uh, de posibilitățile de uh, cumul cu partenerii din sudul Mediteranei. Domnule Menendez, doriți să interveniți? Nu, domnule președinte, e foarte clar. Să așteptăm așadar hotărârea Consiliului pentru a reveni la această problemă care este foarte importantă, într-adevăr. Să mergem mai departe la punctul Punctul 22 a fost uh, mutat uh, pentru după amiază, așa încât trecem la punctul 23. Vă amintiți că a fost o schimbare, o inversare. Deci 23, taxe și dezvoltare, cooperare cu țările în curs de dezvoltare în ceea ce privește promovarea bunei guvernanțe în chestiuni fiscale. Este un uh, proiect de aviz pentru DV, care este comisia responsabilă pe fond. Raportoarea noastră este doamna Mariel de Sarnez și examinăm uh, proiectul de aviz elaborat de doamna Mariel de Sarnez. Este un raport din proprie inițiativă uh, al DV în ceea ce privește taxe și dezvoltare în urma comunicării Comisiei din aprilie uh, acest an. ICON este uh, un, o comisie asociată. Deve a discutat uh, acest proiect ieri. Votul va avea loc pe 9 decembrie. Uh, Uh, sunt sugerate modalitățile prin care putem să ajutăm țările în curs de dezvoltare pentru a-și crea un sistem uh, viabil uh, de administrare fiscală, de mobilizare a resurselor pentru schimbarea mediului internațional. Comisia noastră a hotărât să contribuie cu un aviz, deci dau cuvântul doamnei Marie de Sarnez, din partea grupului ALDE. Domnule președinte, cred că acest subiect e foarte important. Toată lumea știe că liberalizarea schimburilor comerciale cu țările în curs de dezvoltare are uneori consecințe pozitive, alteori negative mai ales în ceea ce privește diminuarea încasărilor publice, suprimarea taxelor vamale, uh, ocupă un loc important și duce cu vremea la o scădere a capacităților de investiție acestor țări în curs de dezvoltare. Să mai adăugăm și faptul că eliminarea acestor taxe are un impact și asupra celorlalte taxe, pentru că ă, TVA, TVA-ul se calculează pe valoarea bunurilor importate după ce se aplică taxele vamale. E vorba, deci, de o bună guvernanță în domeniul fiscal, ceea ce trebuie să constituie prioritatea noastră. Trebuie să suprime, stăpânim mai bine suprimarea acestor taxe vamale, să o facem progresivă și să introducem și reformele fiscale care să permită compensarea uh, unor sume. Pentru a realiza acest obiectiv, vor trebui sprijinite reformele fiscale necesare pentru aceste țări și întărite capacitățile fiscale, să se ajungă la o bună fiscalitate. Adesea legislația fiscală este complicată și încurajează evaziunea fiscală, ca și corupția, căci agenții fiscului au uneori drepturi discreționare, ceea ce încurajează corupția. Un al doilea lucru foarte important, dacă fiscalitatea este eficientă, va trebui ca aceste țări să găsească noi sume de bani ă, pentru că va trebui compensată lipsa. De aceea ne gândim că, pe de o parte, va trebui lărgită baza fiscală, pe de altă parte să excludem orice preferință fiscală discreționară pentru industria extracției, Uh, și aici sunt multe de făcut. Vor trebui puse, uh, introduse și măsuri care să lupte împotriva fraudei, să se lupte împotriva evaziunii fiscale, a paradisurilor fiscale, ceea ce ține de sigur și de instituțiile internaționale vor trebui create condițiile unui ajutor internațional printr-un mai bun sistem fiscal, printr-o mai bună securitate juridică, vor trebui favorizate investițiile private și ca și cele străine și Uniunea Europeană va trebui să se concentreze pentru tot ceea ce înseamnă inovație, transfer de cunoștințe care poate să favorizeze creșterea în aceste țări mi se pare absolut necesar să se creeze un sistem de control independent care să evalueze impactul suprimării acestor taxe vamale ă, de la o țară la alta și, de asemenea, să se vadă impactul reformelor sau progreselor realizate în cadrul reformei fiscale și în vederea eficacității fiscale. De aceea am pus acest lucru în acest proiect de aviz. Mi se pare indispensabilă o clauză care să presupună revizuiri obligatorii după 5 ani și să se țină cont de avizele de uh, evaluare am redactat acest lucru pentru Comisia DEVE și acum sunt dispusă să-mi ascult colegii, fie oral, fie pe calea amendamentelor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum dau cuvântul reprezentantei Comisiei, Martin Zaura Nova. Visiblement, je ne suis pas Martina Zarolaova. Mais c'est l'indication que... După cum se vede, nu sunt această doamnă, pentru că nu a putut să ajungă la timp în cursul acestei dimineți, dar am să răspund în locul ei. Mă numesc George Arvani și țin de Direcția Generală DG3. Cred că Comisia, în linii mari, este de acord cu ceea ce cuprinde acest acord. Vreau să uh, Uh, pun o întrebare privind uh, această suprimare a drepturilor, a taxelor tarifare. Dumneavoastră spuneți că ea trebuie să se realizeze în mod progresiv. Da, sigur, și eu sunt de acord, APE prevede acest lucru, uh, căci lucrul acesta trebuie să se facă, nu pentru toate produsele. Știți că oricum există excepții care merg până la 20% din total iar pentru celelalte drepturi, eh, celelalte taxe, 80% eh, care urmează a fi suprimate, lucrul acesta trebuie să se facă eh, treptat. Ceea ce s-a văzut deja în acordurile de parteneriat negociate până în prezent. În ce pri, privește principiul de evaluare odată la 5 ani, noi am, am subscris deja la aceasta mă voi limita la aceste remarci, pentru că ea se referă la acordurile care sunt de competența noastră. Și vă mulțumesc. I ask the Commission not to change unexpectedly. O să rog uh, Comisia să nu schimbe pe neașteptate reprezentantul în acest, această întâlnire. Așadar, uh, ceilalți membri ai comisiei pot să uh, intervină, uh, începând cu raportorul din umbră, Daniel uh, Caspari, de la PPE. Dragi uh, colegi, cred că este foarte bine. Dragi colegi, eu cred că sunt, trebuie să ne dăm seama că există unele dificultăți în ce privește uh, taxele vamale în Africa și raportorul ne spune că aceasta poate să producă unele stricăciuni în sensul frânării dezvoltării în aceste țări, așa încât eu salut propunerile făcute de raportor am vrea să mai adăugăm unele lucruri, dar va trebui să ne gândim la modul în care va trebui să procedăm pentru ca această dezbatere să ducă la o bună guvernanță pe plan fiscal. Și poate ar trebui să vorbim de acest lucru în reuniuni ale Comisiei DEVE. E limpede că situația din Africa e foarte dificilă și uh, pentru cei care urmează să plătească impozite pe viitor, evident, uh, aceștia se gândesc la transformarea sistemelor fiscale din țările lor, dar lucruri poate să creeze unele dificultăți dramatice și atunci ne dăm seama că trebuie să facem tot posibilul pentru a ameliora situația din punct de vedere fiscal în, pe continentul Africa. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc, uh, Helmut uh, Scholz, uh, GUE. Auch ich möchte also da, ähm, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc, desigur, raportoarei pentru acest aviz și pentru abordarea conținută în acest aviz. Sigur, este o problemă uh, majoră și desigur, este crucială în contextul ACP. Acest amestec de dumping fiscal și, pe de altă parte, dezvoltarea țărilor, legătura dintre acestea constituie o provocare. Într-adevăr, trebuie să ne gândim dacă noi, în calitate de comisie, nu ar trebui mai degrabă să evidențiem chestiunea răspunderii și responsabilității și a contribuabililor. Cred că și pe acest lucru trebuie să punem accent. Trebuie să fie foarte clar. Taxele și impozitele trebuie plătite trebuie să existe uh, norme în acest sens și trebuie să existe un mecanism pentru perceperea acestor texte, uh, taxe, mă scuzați. Uh, adesea, uh, întreprinderile din uh, regiunea europeană care acționează în ACP pot să contribuie și ele la fenomenul corupției. Corupția este un termen prea tare, dar sume mari de bani sunt disponibile pentru uh, a încălca uh, aceste uh, reguli privind uh, impozitele și taxele. Un alt punct se referă la banii uh, proveniți din taxe care ajung în paradise fiscale. Și uh, deci avem și legătura deci cu acest paradis fiscal și efectul uh, în serie pe care îl creează. E o chestiune pe care trebuie să o abordăm. Și un al patrulea element, un al patrulea aspect. Corectitudinea în ceea ce privește taxele. Dumpingul fiscal este o formă de denaturare a concurenței și trebuie să încercăm să eliminăm acest lucru. Mulțumesc alți vorbitori care doresc să intervină. Așadar, dau din nou uh, cuvântul doamnei raportor Mariel de Sarnes să-și facă ultimile observații. că celor doi colegi care au vorbit. Sunt perfect de acord cu problemele ridicate de ei. Cred că o bună guvernanță fiscală este un lucru foarte important și că transformarea sistemului fiscal în Africa este un punct în plus necesar pentru dezvoltarea Africii, mai ales când ne gândim la cei mai săraci. Sunt perfect de acord cu ceea ce a spus Daniel Gaspari și cu ceea ce a spus colegul Scholz. Cred că această bună guvernanță trebuie să se aplice uh, țărilor africane, dar și întreprinderilor europene. Și ar trebui să ne aplicăm nouă înșine înainte de a o aplica celorlalți. Sunt de acord și cu problema paradisurilor fiscale. Va trebui să reamintim acest lucru în avizul nostru și Parlamentul European să o reamintească și în alte dezbateri, ca de exemplu reuniunea G20 care se apropie și iată că de doi ani încoace problema nu prea a evoluat Uh, așa încât Parlamentul European ar trebui să reia uh, conducerea și rezolvarea acestei probleme. E foarte bine ce s-a prevăzut până în prezent, dar mi se pare foarte important să aplicăm principiul evaluării. Și dacă avem o adevărată evaluare corectă pentru fiecare țară, lucrul să fie poate mai puțin administrativ și mai mult politic, și trebuie să se modifice uneori acordurile, altfel uh, unele țări s-ar putea să refuze să semneze acordurile și noi trebuie să ne arătăm inteligență în această privință. Mulțumesc! Uh, uh, Mulțumesc, am avut într-adevăr o discuție foarte interesantă. Dați-mi voie să vă spun acum că În decembrie anul acesta va avea loc uh, analizarea raportului. 28 ale lunii reprezintă data limită pentru depunerea amendamentelor la ora 6 după masa. Am terminat, deci, ședința de astăzi dimineață, iar motivul pentru care am terminat așa de devreme este că am amânat trei puncte de pe ordinea de zi, unul la voturi, o discuție foarte importantă privind raportul cu privire la strategia 2020, căruia îi atribuisem o oră, precum și audierea publică cu privire la investiții. Iată de ce Vă spun că pe viitor mă voi arăta mai puțin generos în ceea ce privește amânările. Mai am două anunțuri. Unul, că ședința de după masă va avea loc într-o altă sală, nu în aceasta, în 5G2 și um, aș vrea ca comisia să ia notă de ordinea discuțiilor din această după masă, punctul 22. scutirea de taxe a anumitor uh, ingrediente farmaceutice. 24, revizuirea directivei privind siguranța generală. 26, eliberarea potențialului industriilor culturale și creative și 27 raportul SAER, 28 o politică industrială pentru era globalizării, 29 relațiile Uniunii Europene cu Consiliul de Cooperare al Golfului, punctul 30 un schimb de opinii privind relațiile comerciale UE-India în vederea summitului UE-India. Iată, deci, avem niște puncte foarte importante pe ordinea de zi în această după-amiază, dar ordinea acestora a fost modificată. Uh, ne vedem după-amiază și vă mulțumesc foarte mult!